privește raportul privind Turcia pe 2015, dau cuvântul imediat doamnei Henny Pleșart în numele Consiliului. Aveți cuvântul, vă rog. În ce privește Turcia? Îmi <laughs> pare rău, spune doamna ministru. Prea multe dezbateri în curs, una după cealaltă, dar mă bucur să fiu aici. Doamnă președinte, domnule comisar, relația UE-Turcia este strategică pentru noi. Uh, și avem un, uh, o istorie îndelungată de cooperare aprofundată. Însă, așa cum avem multe interese comune, avem și multe provocări pe care să le înfruntăm în comun și asta s-a arătat mai cu seamă în criza migrației ceva fără precedent și de care am discutat inclusiv astăzi. Negocierile de aderare sunt în curs. Am uh, deschis noi capitole de negociere în decembrie și vom deschide și capitolul 33 cu Turcia în lunile următoare și vreau să subliniez în acest context că continuăm să lucrăm în cadrul pe care ni l-am fixat în regulile europene cu unanimitate uh, și fără să uh, creăm uh, alte scurtături uh, procedurale. Turcia, într-adevăr, a făcut multe progrese în domeniul achiului comunitar, ceea ce este o veste bună și este la fel de clar că multe evoluții uh, interne sunt îngrijorătoare în, uh, în această țară și deci ne îngrijorează pe bună dreptate. Turcia trebuie foarte rapid să îndrepte o serie de probleme, mai ales în ce privește drepturile fundamentale și statul de drept. Uh, Consiliul a cerut uh, Turciei să asigure respectarea tuturor drepturilor omului și să ia măsuri rapide pentru a uh, avea uh, un organ judiciar independent și pentru a asigura libertatea de expresie și libertatea de adunare. Într-adevăr, acestea sunt chestiuni importante, chestiuni urgente, așa cum se arată și în rezoluția dumneavoastră. Pe bună dreptate, așa cum am spus și noi, Consiliul luna martie, ne așteptăm ca Turcia să respecte cele mai înalte standarde. În contactele pe care le-am avut cu uh, omologii turci am uh, reamintit aceste, aceste temeri și am cerut tot timpul re, uh, începerea negocierilor de pace, încetarea violențelor din Est, și o soluție politică pentru chestiunea curdă. Doamnă președinte, în final aș dori să salut noul angajament al, căr- al părților pentru a rezolva toate problemele pendinte. Continuăm să uh, sperăm că Turcia va face în continuare parte din negocieri. Ca și dumneavoastră, noi sperăm că aceste negocieri vor duce la un uh, uh acord și la o situație viabilă. Uh, Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Han în numele Comisiei Europene. Madame President, Minister, Honorable Members. Doamnă președinte, doamnă ministru, stimați deputați. Încep prin a-i mulțumi doamnei raportor pentru Turcia pentru înalta calitate a raportului pe care îl discutăm astăzi. El abordează aspectele cheie ale relației cu Turcia și uh, în mare este de acord cu concluziile Turciei, uh, Comisiei în ceea ce privește Turcia și procesul de extindere. În contextul um, fluxului de refugiați, geopolitica regiunii este importantă și de asemenea este crucial să reînvigorăm și să consolidăm cooperarea cu acest partener strategic. În mod natural, relațiile noastre s-au concentrat recent asupra provocărilor uh, pe care le pune migrația, dar ar trebui să conțină o serie mult mai amplă de măsuri pentru a exploata întregul potențial a acestei relații. Noi uh, subscriem și la speranța exprimată de dumneavoastră că deschiderea de noi capitole va putea să Uh, ne permite să influențăm și partea de drepturile ale omului în uh, Turcia. De asemenea, Comisia urmează să deschidă negocieri în ceea ce privește revizuirea financiară și bugetară. Ne pregătim de asemenea și pentru deschiderea altor capitole în uh, domeniul justiției, drepturilor fundamentale, de pildă, dar și justiție, libertate și securitate. Facem acest lucru fără a prejudicia pozițiile statelor membre și în conformitate cu cadrul de negociere. În acest context, Comisia de asemenea sprijină și găsirea unei soluții pentru Cipru. Ne bazăm pe contribuția Turciei la o astfel de soluție cuprinzătoare. Ar fi o veste bună pentru Europa și pentru stabilitatea în zonă și ar contribui și la aduce la un punct de cotitură în negocierile noastre de aderare cu Turcia. Aș dori să vă mulțumesc pentru susținere pe care ați arătat pentru un dialog structurat la nivel înalt. Dialogul actual din ultima vreme a arătat uh, că este crucial pentru a putea promova în continuare agenda noastră cu Turcia. Un dialog uh, de nivel înalt, uh, la nivel economic, pe 25 și pe 26 va spori relațiile economice și ne va permite de asemenea să avem discuții cu privire la chestiuni macroeconomice, investiții și oportunități de afaceri. Așa cum am discutat uh, și în această dimineață, există o agendă cuprinzătoare cu pe marginea migrației cu Turcia, obiectul principal fiind stoparea migrației ilegale din Turcia către UE și ca, să, ca refugiații și migranții să nu-și mai pună viața în pericol. Comisia împărtășește preocuparea Parlamentului în ceea ce privește respectarea uh, statului de drept și a libertăților fundamentale în Turcia. Aceste temeri au fost exacerbate de evenimente recente, inclusiv cele care au ca țintă niște jurnaliști de top sau închideri de ziare în sectorul media. Am solicitat în mod repetat guvernului turc de a relua reformele pentru a se alinia standardelor europene. Considerăm că definirea unor standarde de bază de la care să pornim um, și deschiderea capitolelor 23 și 24 va contribui la angajamentul renoit al Turciei și la, de asemenea la eforturile de reformă. Uniunea Europeană de asemenea își exprimă și preocuparea cu privire la situația serioasă din sud-estul Turciei și aici, de asemenea, se impune un dialog politic cu curzii pentru a ajunge la o soluție pașnică și sustenabilă. Uniunea este dispusă să susțină în continuare un astfel de progres. În fine, Comisia are încredere în ceea ce privește o cooperare sporită cu Turcia pentru a aborda criza migrației și pentru a adânci relațiile noastre în multe alte domenii. Mulțumesc pentru atenția acordată. Euh, Mulțumesc și acum începem intervențiile în numele grupurilor politice, doamna Peri în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, doamna președinte. Astăzi Uniunea Europeană și Turcia se confruntă ca, cu aceleași amenințări și provocări. Terorism, criza refugiaților, conflictul din Siria care creează instabilitate. Acum, un lucru care a fost foarte clar prin aceste provocări este că Turcia și Uniunea Europeană au nevoie una de alta pentru a găsi soluții pentru a combate aceste dificultăți. Acum, aș dori să subliniez faptul că nu putem să ne prefacem că nu vedem de dezvoltarea internă recentă în uh, Turcia. Turcia trebuie să fie stabilă și mai democratică dacă vrem să uh, putem conlucra. Procesul de aderare și cooperarea în materie de migrație, legătura dintre ele nu este una neapărat uh, foarte clară. E nevoie de reforme și nu e nevoie de, doar de voință politică la schimb. Acum, în ceea ce privește acordul UE-Turcia, E bine, pe scurt, Turcia a primit până acum 3 milioane de uh, migranți și poate că anumite state europene ar trebui să învețe din această ospitalitate. Dar iată că Turcia acum a ajuns la limită și a venit momentul ca într-adevăr Uniunea Europeană să vină cu sprijin pentru a oferi posibilități de locare acestor, uh, de, de primire pentru acești refugiați. Și abia atunci am putea vorbi despre adevărată cooperare. În ultimii ani au existat diferite șanse pentru a avea conectare între UE și Turcia. Discuțiile referitoare la migrație au dus la un adevărat dialog, ceea ce înseamnă că îngrijorările nu trebuie să fie lăsate deoparte. Situația în sud-estul țării este îngrijorătoare, mai ales în acest Parlament, și Uniunea Europeană solicită ca un proces de pace să fie lansat, pentru că nu se poate găsi o soluție uh, militară pentru uh, situația curselor este inacceptabilă și regretăm faptul că s-a ajuns din nou la o situație dezastruoasă. Condamnăm atacurile împotriva civililor din partea forțelor de ordine. Sunt ordine date de către guvern, dar trebuie să subliniem că o astfel de intervenție trebuie să fie proporțională și trebuie să respecte legislația internațională. E vorba de cetățeni care totuși au trebuit să-și părăsească uh, casele și gospodăriile din cauza violenței și asta e o, o adevărată dificultate greu de depășit în viața de zi cu zi a oamenilor. Uh, oamenii nu trebuie să fie aruncați în închisoare doar pur și simplu pentru că și-au făcut munca în ceea ce vrește uh, jurnaliștii. Turcia trebuie să se întoarcă pe o cale în care uh, cei din domeniul universităților nu și vor pierde punctul de uh, locul de muncă doar pentru că și-au exprimat punctul de vedere. Uh, și o uh, Turcie în care judecătorii nu, uh, judecătorilor nu este frică să dea o decizie în funcție de uh, dorințele guvernului nu este o amenințare, ci o încurajare către Turcia. Este foarte important ca Turcia să se întoarcă pe calea reformelor democratice și să folosească această ocazie de aur pentru a se apropia de Uniunea Europeană. Vreau să mulțumesc colegilor mei coraportori pentru cooperarea foarte bună și să sperăm că semnalul acesta foarte clar prin această rezoluție va fi auzit și înțeles. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să știu dacă... Doamna Piri, mă ascultați? Acceptați un cartonaș albastru, domnul Cristoforu. Oui? Cristoforu. Domnul Cristoforu, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să ne spună doamna raportor foarte clar dacă are impresia că e din cauza Uniunii Europene faptul că negocierile de aderare ale Turciei nu progresează. Sau poate pentru că Turcia nu vrea să implementeze ceea ce îi se cere și asta de mulți ani de zile, de înainte de criza migranților. Ei vor favori, vor un tratament special, vor să fie acceptați în Uniunea Europeană așa, a la cart, cu condiții diferite. Ă, toate statele membre astăzi ale Uniunii Europene la un moment dat au îndeplinit aceste condiții pentru a putea adera. Acum, dacă noastră spuneți că trebuie să deschidem mai multe capitole de negociere, păi cum dacă Turcia nu îndeplinește criteriile? Thank you for the question, dear colleague. I, I... Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, domnule drag coleg. Ă, e foarte clar că n-ar fi logic să spunem că doar uh, din cauza Uniunii Europene că procesul nu e accelerat. E clar că există o responsabilitate evidentă și la nivel de guvern uh, din Turcia. E un proces care se derulează, însă nu trebuie să judecăm Turcia așa cum judecăm oricare altă țară candidată. Trebuie să spunem că au existat în mod clar diferențe la nivel politic și care au făcut în așa fel cât anumiți politicieni, anumite partide politice uh, în Europa nu au tratat Turcia în mod corect, doar bazându-se pe reformele operate în această țară. Doamna președinte, mulțumesc. Trecem acum la doamna Samăr. Două minute în numele PPE. Vielen Dank, Frau Präsident. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc raportoarei Catei Piri pentru colaborare și la fel și raportorilor din, din partea celorlalte grupuri politice. Convenisem să respectăm în mare rezoluția din anii precedenți și ne orientăm în funcție de aceasta, ceea ce a și reușit și a simplificat oarecum negocierile. De aceea nu înțeleg, Cati, uh, faptul că acum, pe final, vrei să mai respecti doar o singură înțelegere în condițiile în care PP-ul preia lista de vot a socialiștilor ca fiind uh, cea proprie. Nu se face așa ceva și PP-ul nu o să se uh, lase uh, pusă sub uh, presiune ca grup. Obligația noastră este de a evalua situația din Turcia în ceea ce privește perspectiva de aderare. Nu trebuie să amestecăm lucrurile cu criza migratoare, cât de dificil ar fi acest lucru. De aceea este important să subliniem că nu trebuie să facem rabat de la calitate în ceea ce privește Turcia. E valabil pentru liberalizarea vizelor, pentru care trebuie îndeplinite toate condițiile și e valabil și de asemenea pentru deschiderea de capitole de negociere care trebuie legată de îndeplinirea premizelor necesare de către Turcia. Turcia este însă departe de acest lucru. Libertatea de presă, libertatea de exprimare, intervenții statale la nivel justiției, conflictul cu curții, escalarea, escaladarea conflictelor în sud-est. Deci, practic, doar regrese. Dacă și în viitor vrem să fim buni vecini și de încredere, dacă vrem să extindem cooperarea noastră de vecinătate, atunci va trebui să vorbim din nou împreună și să și negociem, dar e posibil acest lucru doar dacă Turcia revine la parcursul european. Și evident că acele capitole care au de-a face cu Problema Ciprului nu putea fi deschise niciodată înainte de găsirea unei soluții pentru Cipru. Aici Turcia trebuie să aibă un rol constructiv, trebuie să recunoască în final Republica Cipru și trebuie să contribuie ca pe baza valorilor și principiilor europene să poată să devină un stat uh, unitar. Este și în interesul Turciei. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Demesmacher din partea ICR, un minut. Uh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru acest raport uh, raportorului și atunci când parcurgem acest raport, uh, vedem uh, cât de autoritar este Erdogan. Asta este foarte negativ pentru Uniunea Europeană și de multă vreme tot exprim indignarea mea, neîncrederea mea față de uh, Uh, tot ce se petrece cu, uh, cu Erdogan și tratamentul pe care îl aplică jurnaliștilor și vedem că Reporters Sans Frontières uh, arată pe ce loc codaș se situează Turcia când vine vorba de libertatea presei. Și dumneavoastră ați spus că, într-adevăr, există multe îngrijorări uh, la Consiliu, că trebuie să se reia negocierile de pace. Ce ați obținut? Nu ați obținut absolut nimic la Consiliu. Uh, Turcia face un joc dublu în continuare în lupta împotriva statului islamic. Eforturile sunt absolut insuficiente. Uh, și uh, banii și echipamentele uh, se duc în continuare spre Siria și luptătorii continuă să lupte. Domnul Lambsdorff, două minute. Ja, vielen Dank, Frau Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, tocmai ați spus că ar exista Uh, avantaje în ceea ce privește o cooperare consolidată cu Turcia. Așa vedem și noi lucrurile, însă nu suntem prea siguri dacă aceste avantaje ar putea fi atinse în cadrul unui proces de aderare care ar putea sau poate fi descrisă uh, cu cuvinte de tip zombie. Pentru că nimeni nu crede cu sinceritate că Turcia va putea adera vreodată la Uniunea Europeană, nu? Avem nevoie, în schimb, de o colaborare și o agendă pozitivă bazată pe respect față de Turcia și există multe lucruri unde printr-o bună colaborare cu Turcia putem realiza multe. Chestiunea migrației, colaborare în domeniul energiei, contacte de la oameni la oameni, turism, comerț, există extrem de multe domenii în care putem colabora cu acest vecin mare și uh, important. Dar dacă spuneți că acum faceți o propunere pentru deschiderea unor capitole suplimentare fără a prejudicia poziția anumitor state membre și în același timp știind că fără un consens a statelor membre nu se va face nicio deschidere de capitole, atunci e clar de la bun început că se uh, ține cu dinții de un proces eșuat și că lipsește curajul de a crea o nouă bază pentru bune relații cu Turcia. De când negociem cu Turcia, și sunt 11 ani deja, Relațiile dintre această țară și UE nu s-au îmbunătățit, din potrivă s-au răutățit pe alocuri sau chiar au trăvit. Dacă ne gândim doar la comportamentul președintelui turc Erdogan față de uh, comicul Böhnemann din Germania, este o dovadă clară că libertatea presei este o chestiune care Turcia nu înțelege. Haideți să facem un pas înainte, să avem curajul să o luăm pe căi noi, să avem o atitudine corectă față de Turcia, dar pe o agendă bazată pe realism și uh, fără acest proces de aderare care nu va avea niciun succes. Și acum în numele GUE, uh, domnul Hagi Georgiou. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să uh, felicit pe doamna raportor Piri pentru cooperarea extraordinară pe care am avut-o împreună de-a lungul discuțiilor noastre. În același timp, eu sunt de părere că situația în Turcia e mult mai importantă decât uh, ce am spus noi până în prezent. Uitați-vă la situația din sud-estul uh, Turciei. Acolo sunt uh, 300.000 de oameni de, uh, strămutați și multe sate au fost abandonate și mare parte din aceste pământuri au fost pur și simplu confiscate. Uh, au confiscat proprietățile a 60.000 de oameni. Profesori, universitari, jurnaliști sunt uh, aruncați în temniță pentru că au vorbit în mod liber, s-au exprimat liber. Există și procese împotriva lor. Și atunci aș vrea să știu. Ce ar putea să facă deputații europene? Ar putea eventual să fie observatori. Eventual ar trebui să cerem Turciei să lanseze un dialog în așa fel încât să rezolvăm această problemă curdă. Noi suntem de părere că scoaterea pe cacaului de pe lista ă, ă, organizațiilor teroriste ar putea să fie de ajutor. Există foarte multe lucruri în acest sens în raport, pentru că, așa cum vă spuneam, soluția trebuie să permită o dezvoltare pozitivă a situației. Dar există și foarte multe referințe indirecte la deschiderea unor noi capitole de negociere. Noi nu acceptăm acest lucru. Suntem de acord cu referințele pozitive față de liderii turci, dar trebuie să spunem că în același timp aceștia nu au mers atât de departe cât ar fi trebuit. Uh, vă mai rog, doamna președinte, 10 secunde. Ne dorim o situație care să fie rezolvată și e nevoie de intervenție care să ajute în acest sens. Eu cred că Turcia acum se confruntă uh, cu foarte multe probleme și au nevoie de ajutor. Trebuie să dăm un răspuns poporului uh, din Turcia. Doamna președinte, îmi pare rău. Trebuie să vă întrerup. Doamna Valero, un minut și jumătate în numele verzilor. Tack så mycket, fru talman. Jag hade önskat att jag kunde stå här idag och lovordat utvecklingen i Turkiet. Jag hade Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-aș fi dorit uh, să pot spune cuvinte de laudă astăzi despre Turcia. Mi-ar fi plăcut să spun că evoluțiile democratice în Turcia sunt pe calea cea bună. Mi-ar fi făcut plăcere să spun că independența justiției, drepturile omului, libertatea presei sunt respectate în Turcia. Mi-ar fi plăcut să spun că valoarea uh, Turciei, că nu există niciun fel de uh, obstacol în calea aderării Turciei și că uh, negocierile și cele de pace cu curzii merg bine. Din păcate nu pot să afirm nimic din toate acestea, toate merg de fapt în direcția greșită și acest lucru este tragic, în special pentru toți democrații din Turcia care se uh, bat pentru democrație, libertate, este de drept în pofida tuturor vicisitudinilor. Uh, misiunea noastră este de a influența Turcia pentru respectarea drepturilor omului și în rezoluția noastră Apelăm la toți partenerii să renunțe la violență. Dar pentru a purta negocieri este nevoie de un partener cu care să poți uh, discuta, dar un partener um, uh, este președinte și altul este în temniță din 2009. Uh, Öcalan nu mai și-a văzut familia de uh, ani de zile. Corespondența sa este deschisă și mm, după mai multe solicitări ale ONU, Um, sau descrierea ale ONU, tratamentul lui este uh, tortură nu, numele EFDD, domnul Carver. Mulțumesc, doamnă președinte. Chestiunea cu Turcia arată cât de departe poate să meargă Turcia ca să-și îndeplinească ambițiile. În ce privește Turcia, libertatea presei, drepturile omului și așa mai departe, știm bine că aici sunt foarte multe contradicții și contradicții în ceea ce privește aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Este foarte clar că aceste contradicții au atins uh, un vârf absolut. În sfârșit, uh, uh, Turcia a fost atrasă și în politica dezastruoasă de azil a Uniunii Europene. Nu știu cum de v-ați gândit să deschideți negocieri cu această țară și, pe de altă parte, vi se pare că totul poate să meargă uh, ca de obicei. Este cumva un fel de politică a struțului. Săptămâna trecută, olandezii au respins prin referendum extinderea Uh, Uniunii Europene către Ucraina și dacă și Regatul Unit pleacă, probabil că și danezii vor face asta și așa mai departe. Și toate aceste lucruri într-un moment de criză cu eurozonul, cu, uh, cu Schengen și cu migrația. Doamnă președinte, extinderea în continuare a UE este o amenințare pentru țara mea și singura posibilitate de a avea securitate în Marea Britanie este să părăsim Uniunea Europeană pe 23 iunie. Vă mulțumesc! Un minut și jumătate în numele ENL, domnul Borghețiu. Vă mulțumesc. Este o capodoperă a ipocriziei. Am văzut uh, că există dificultăți obiective în calea intrării Uniun- Turciei în Uniunea Europeană. Acum auzim laude pentru comportamentul Turciei care găzduiește un număr mare de refugiați. Însă, nu se vorbește despre felul cum sunt tratați acest, acești refugiați, despre returnarea în masă a acestora, fapte semnalate de către Amnesty International. Așadar, Turcia ar trebui oare să fie considerată un stat sigur pentru refugiați? Și de asemenea, acest principiu al returnării refugiaților uh, pe care l-a aplicat Uniunea Europeană celor care erau în Italia, în Grecia, în Franța, dar ce se întâmplă cu Turcia? În Turcia acest, aceste returnări se aplică în masă, ceea ce este un, fel, un, un lucru care subminează acest acord cu Turcia. Este foarte clar acum că trebuie să respingem acest imperialism și că a venit vremea să solicităm verificări în legătură cu Uh, intențiile reale ale Turciei și să examinăm relațiile Turciei cu ISIS. Domnul Voigt. Frage mich eigentlich. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă întreb cum poate Turcia să șantajeze în felul acesta Uniunea Europeană. Există un catalog al drepturilor omului care nu este deloc respectat în uh, Turcia. În Turcia e la ordinea zilei uh, distrugerea bisericilor sau confiscarea bisericilor sau uciderea creștinilor. În 2007 am avut un asemenea caz. Trei creștini uh, au decedat, uh, vinovații sunt vinovați, dar n-au fost niciodată condamnați. Curzii sunt oprimați pe teritoriul Turciei. Și statele europene, îi formează pe curzii uh, pentru a lupta în, uh, în Siria și în același timp aceiași luptători sunt uciși de către armata turcă. Și cu toate acestea, iată, negocierile trebuie să continue, dialogul comercial trebuie să continue la rândul său. Poate un asemenea stat să fie un partener al Uniunii Europene? un, un uh, stat în care sau care a sprijinit armata ISIS uh, Uh, există dovezi uh, găsite de jurnaliști uh, turci pe tema aceasta și aceiași jurnaliști sunt în momentul de față judecați. Cum mai putem negocia cu un asemenea partener? Turcia n-are ce căuta în Europa. Domnul Chefalio Zianis, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu putem fi complet satisfăcuți cu un raport atât de dificil și de complicat și o țară atât de dificilă și de complicată. Dar în calitate de președinte al delegației UE Turcia a Parlamentului European aș vrea să o felicit pe doamna Zomer și pe doamna Peri pentru că au dat dovadă de un simț al responsabilității și au menționat foarte multe probleme din situația Turciei, drepturile omului trebuie respectate, țările vecine trebuie să adopte convenția uh, privind legislația Mării. Turcia e singura țară care n-a făcut-o. Trebuie încetat încălcarea spațiului aerian și apelor teritoriale a țărilor vecine. Trebuie să recunosc seminarul uh, creștin-ortodox din Heberiada și uh, în partea de sud-est a Turciei sunt atât de multe victime din cauza operațiunilor militare încât trebuie să ne asigurăm că dacă nu avem uh, acheul rezolvat, nu trebuie să deschidem. Domnul Boștinaru. Doamna prezident, Mr. Commissioner. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, aș uh, începe prin a vă mulțumi pentru acest uh, raport foarte cuprinzător și bine organizat. Aș sublinia câteva dintre punctele cele mai importante. Încep prin a spune că astăzi vom evalua uh, starea de inactivitate a negocierilor Turciei, ceea ce a contribuit și la încet, încetinirea reformelor și uh, nerespectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale în Turcia. Mă îngrijorează deteriorările din ultimii doi ani a libertății de exprimare și a libertății de opinie în această țară. De aceea încurajez încă o dată Consiliul și Comisia să deschidă capitolele 23 și 24 și în același timp îndemn Turcia să continue acest proces pentru a rezolva problemele bilaterale cu vecinii săi și să joace un rol constructiv în negocierile cu Ciprul. Aici este foarte important, acest lucru este important și pentru Uniunea Europeană și pentru Turcia. În al doilea rând, nu există niciun dubiu în legătură cu necesitatea aprofundării cooperării noastre cu Turcia pentru a refuza criza refugiaților și migranților. Există și anumite aspecte ale ultimului acord în Turcia și uh, Uniunea Europeană care sunt problematice. În primul rând, în ultimul rând, susținerea mea pentru uh, autoritățile turce și uh, poporul turc care luptă împotriva terorismului și uh, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Belder. Un minut. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Domnul Belder, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Raportorul, pe bună dreptate, în alineatul 30, uh, arată fenomenul secret al uh, așa numiților lei lui Allah. Au fost încălcări îngrozitoarele drepturilor omului în sud-estul țării, în special, de care au fost acuzate acești așa numiți lei lui Allah această încercare a președintelui Erdogan, această tentativă a președintelui Erdogan nu, va, nu se va transforma niciodată în realitate. Președintele Erdogan nu trebuie să se teamă doar de PKK, ci și de alte bande. Am încercat uh, să stabilim uh, Uh, situația uh, refugiaților creștini care au fost uh, dați pe mâna acestor lei lui și care sunt persecutați și mi se pare inacceptabil, mai ales când Turcia vrea să aibă relații cu Uniunea Doamna Scac. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul anual privind Turcia Uh, marchează faptul că există în continuare uh, mari probleme în uh, Turcia. Dar, de fapt, problemele acestea sunt recurente. Avem de-a face un, cu un tipar, dar tiparul acesta cu toate acestea nu poate să nu, ne încura, să nu ne descurajeze. Mi se pare că Parlamentul European este singura instituție care vorbește despre ceea ce se întâmplă într-adevăr în Turcia. Date fiind problem, problemele care se acumulează, uh, Uh, lipsa de acțiune din partea Comisiei devine cu atât mai gravă. Doamna președinte, se pare că interpretarea în engleză nu funcționează? Vorbesc în limba engleză, dacă vă ajută cu ceva, spune doamna Șache. Îmi cer scuze pentru cele spuse, spune doamna președinte. Normal, nu există interpretare în engleză în cazul în care vorbiți în uh, engleză. Deci nu a existat nicio problemă? Oricum, se pare că s-a rezolvat. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Doamna președinte, continui sau încep din nou? Haideți să începeți din nou. Deci în engleză, mulțumesc. Doamnă președintă, stimați colegi, domnule ministru, domnule comisar, uh, Votul uh, nostru asupra raportului privind uh, Turcia vine într-un uh, moment crucial. În continuare, textul nostru este critic în ceea ce privește separarea puterilor, statul de drept, violențele care escaladează în sud-est. Iată un tipar care e previzibil, dar ne îngrijorează în continuare. Mi se pare că suntem singura instituție europeană, singurii politicieni care vorbesc despre ceea ce se întâmplă acolo. E um, inacceptabil faptul că celelalte instituții europene nu au acționat suficient de rapid. Publicarea raportului anual a fost întârziată și nu se vorbește deloc despre încălcarea drepturilor omului în Turcia în uh, trecutul apropiat. Uh, toată lumea a mers repede să dea mâna cu președintele Erdogan înainte de, cu 8 zile înainte de alegeri. Uh,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 Uh, cei din Consiliu să nu delege uh, responsabilitățile pe care le au în ceea ce privește azilului, să nu se aștepte ca Turcia să rezolve toate problemele cu care ne confruntăm în uh, momentul de față. Pentru că dacă facem asta, pierdem din credibilitatea noastră. În raportul nostru spunem clar ce trebuie făcut și sper ca cei din Consiliu și din Comisie să își schimbe poziția. E bună engleza, dar la un moment dat totuși trebuie să ne oprim. Urmează doamna Sacorafa un minut. Mulțumesc. Raportul de progres arată pentru prima dată cu realism realitatea de pe teren în Turcia și unii dintre noi am fost la fața locului. Solicităm Turciei în acest raport să negocieze o soluție la, soluția, la problema curdă. Însă Uniunea Europeană clasifică PKK ca o uh, organizație teroristă. De asemenea, salutăm acordul în legătură cu refugiații și implicarea NATO în Marea Egee. Acest lucru, implicarea NATO, va duce doar la escaladarea tensiunilor în regiune, după cum am uh, menționat, după cum și implicarea Fondului Monetar Internațional. Despre ce progres putem vorbi într-o țară care încalcă legislația internațională și uh, acordurile pe care le-a semnat? Domnul Maragal, mulțumesc, domnule președinte. Noi susținem acest uh, raport necesar critic al doamnei Piri și susținem deschiderea capitolelor 23 și 24, pentru că acolo Uniunea Europeană are un cuvânt de spus. Turcia este Europa, Europa este incompletă fără Turcia, indiferent de zidurile care se ridică și indiferent de deriva actuală a autorităților turce. Însă este sigur că procesul de aderare este contaminat negativ datorită problemei refugiaților. Turcia folosește acest, această problemă ca o armă de negociere. De aceea mă împotrivesc unui acord pe care Parlamentul nu a putut nici să-l dezbate, nici măcar să-l aprobe sau respingă. Vedem astăzi că Turcia expulzează către Siria cetățenii care tocmai au scăpat de război. Din acest motiv nu putem să uităm de ceea ce se întâmplă în teritoriile curde. PKK-ul trebuie să abandoneze violența și trebuie să se redeschidă dialogul care a fost întrerupt după alegerile din iulie, iunie anul trecut. Domnule Maragal, acceptați un cartonaș albastru? O întrebare? Două? Da? Domnul Sinadinos. Aș dori să întreb pe colegul meu dacă vrea să ne facă să uităm geografia. Cum poate să susține că Turcia este un stat european? Cum dovedește acest? Da, stimate coleg, dacă vă uitați în, ur- dacă vă uitați în trecut, în istorie și la to- toate direcțiile harta Europei și vedeți, cineva, vedeți dumneavoastră cine are dreptate, că Turcia face parte din Europa și istoria ne oferă foarte multe motive, exemple și argumente în favoarea acestei realități. Geografia și mai mult. Strategia politică de azi, chiar mai mult, rolul pe care îl joacă Turcia în conflictul sirian este un motiv în sine pentru a uh, considera Turcia ca stat și care și societate. Trebuie să facem distinția între uh, țara în sine și uh, guvernul de acum. Winberg, por un minut. Domnul Winberg, un minut. Tack, fru talman. Rapporten om Turkiet innehåller mycket fakta som gör att man kan... Mulțumesc. Uh trebuie să ne punem întrebarea în ce direcție evoluează această țară și dacă candidatura la Uniunea Europeană este adecvată. Vedem că evoluțiile pozitive ale Turciei au uh, încetat, cel puțin în ce privește uh, situația drepturilor omului, libertatea de exprimare, uh, respectul democrației în general. Ne dăm seama că pragul de reprezentare parlamentară este acum uh, fixat la 10% și uh, în materie de chestiuni de securitate, Turcia joacă tare uh, și se vede clar că are niște ambiții imperiale, otomane și că stârnește tot felul de intrigi bizantine. Deci trebuie să ne punem întrebarea nu cumva Turcia joacă același joc ca și statul islamic sau nu cumva joacă împreună cu statul islamic? Și are rost să încheiem un astfel de acord pe chestiunea migranților? Domnul de Graf, un minut. Voorzitter, weer komt dit parlement met een flauwekul... Domnule Doamnă președinte, Iată, Parlamentul European a scris încă un raport care nu spune nimic despre Turcia. Am putea arunca direct la gunoi raportul acesta. Turcia a sprijinit statul islamic, a câștigat mult uh, de pe seama cooperării acesteia, a trimis uh, pe refugiații în Europa pentru a câștiga și mai mulți bani, în același timp oprimă populația curdă și, uh, de asemenea, populația turcă începe să accepte o dictatură otomană. Din ce în ce mai multe moschei din Turcia țin discursuri pline de ură împotriva vestului. Ei, E clar că nu putem negocia în continuare cu Turcia, nu poate exista nicio liberalizare a uh, vizelor. Niciodată această țară nu trebuie să devină membra Uniunii Europene. Domnul Funtulis. Asia excesi προόδου για την Turcia είναι ατυχής că δείχνει πως η Numele în sine al acestui raport, raport de progres, este nefericit. Încearcă, arată că Uniunea Europeană servește interesele turce. Nu s-a înregistrat niciun progres în Turcia. Este un stat arogant care nu își respectă vecinii, care este indiferent la legislația internațională. Știm că guvernul turc susține califatul islamic și pe teroriști și ocupă în continuare partea de nord a Ciprului, în ceea ce privește problema migranților 150 de refugiați au fost uh, trimiși în Siria și Turcia pur și simplu ignoră acest fapt. Uniunea Europeană consideră că Turcia este un partener strategic important și continuă să semneze uh, tratate și înțelegeri cu domnul Erdogan uh, în interesul doamnei cancelar Merkel. Doamna Bil, mulțumesc, doamnă președinte. Susțin Turcia pentru, prin acest raport. Trebuie să recunoaștem rolul acestei țări pentru că a primit 3 milioane de refugiați cu demnitatea. În același timp ar trebui să continuăm să ne exprimăm preocupările legate de libertatea de expresie, independența justiției și statul de drept, precum și situația umanitară și reacția militară disproporționată din sud-est. Ambele părți trebuie să se întoarcă la masa negocierilor. Salut de asemenea planul uh, de acțiune al Uniunii Europene pentru Turcia și uh, cheltuirea uh, sumelor care trebuie să fie în beneficiul refugiaților. Implementarea trebuie făcută conform standardelor internaționale și principiului non-returnării uh, și uh, Turcia trebuie să fie listată ca o țară sigură de întoarcere. Salut faptul că procesul de aderare este uh, din nou de actualitate. Cel mai bună modalitate de a stimula reformele democratice este să redeschidem uh, capitolul de negociere. Toată lumea câștigă din asta. Mulțumesc. Domnul Howitt, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport uh, nu sprijină acordul UE-Turcia. Într-adevăr, uh, Europa trebuie să colaboreze cu Turcia și cu toate celelalte state vecine uh, Siriei pe motive umanitare, dar doar atâta timp cât această cooperare respectă întru totul de dreptul internațional. Și Europa nu trebuie niciodată să tacă când vine vorba de încălcarea drepturilor omului. Am văzut ce s-a întâmplat uh, în sud-estul Turciei. Uh, e normal să, uh, să ajutăm pe turci să luptăm împotriva islamiștilor, dar nu e acceptabil ca cu ajutorul nostru Turcia să lupte împotriva propriilor cetățeni. E inacceptabil ca jurnaliștii turci să fie urmăriți de justiție pentru că vin și spun adevăruri. Nu uh, pot de asemenea, Turcia nu poate să accepte uh, sau să nu, nu poate să continue uh, să-i persecute pe oponenții politici. În același timp, iată, uh, deschidem noi capitole de negociere sau se dorește deschiderea noilor capitole de negociere cu Turcia. Ei, dacă Turcia e să evite ipocrizia și noi ar trebui să fim la fel de sinceri. Domnul Bashir, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot să nu pot să-mi imaginez pe nimeni care a fost a participat la negocieri și când a cerut ajutor și s-a surprins, a fost surprins că cealaltă parte cere ceva în schimb. Asta s-a întâmplat în negocierile cu Turcia și se pare că mulți colegi sunt surprins. Și ideal și eu aș prefera să izolăm lucrurile, însă trebuie să fim și realiști. Turcia are un rol uh, foarte crucial geopolitic în regiune și avem nevoie de ajutorul Turciei pentru a rezolva problemele sistematice care ne preocupă pe toți, de la pachetul imigrației cât până la negocierile de aderare. Suprapunerea este inevitabilă, însă nu este neapărat ceva de care să ne temem. Trebuie să fim precauți, să nu-i dăm un cec în alb Turciei, Însă cooperarea intensificată în anumite domenii, cum ar fi lupta împotriva terorismului, precum și criza migranților, trebuie să fie văzută ca o oportunitate pentru a revitaliza negocierile și nu un pas înapoi. Vă mulțumesc, domnul Ali, un minut. Thank you, Madam Chair. Regarding the 20... Mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește raportul pe 2015 pentru Turcia, putem uh, vedea niște evoluții în ce privește relațiile cu Uniunea Europeană, cooperarea privind imigrația, situația internă și progresele privind uh, discuția de reunificare a Ciprului. Raportul salută uh, reluarea procesului de aderare, exprimă speranța de a redeschide unele capitale de negociere când se vor îndeplini condițiile și un dialog mai, la nivel mai înalt pe chestiuni tematice. În 2015, situația de securitate a Turciei s-a deteriorat. Începește criteriile economice, Turcia este avansată, dar dezechilibrele interne și externe ar trebui corectate. În cadrul geopolitic actual, raportul pe 2015 dă uh, atenție specială cooperării în domeniul migrației. În ciuda uh, provocărilor pe acest domeniu, ar trebui să uh, acționăm în uh, ideea unei cooperări benefice, benefice pentru ambele părți. Salutăm uh, uh, atitudinea privind discuțiile de reunificare a Ciprului, care va avea un beneficiu pentru toți locuitorii insulei. În ciuda unor uh, probleme, putem vedea semnale clare că procesul de aderare merge mai departe. Mulțumesc. Doamna Rie, un minut și jumătate. Micro? Madam President, Turkish... președinte, aderarea Turciei la Uniunea Europeană este importantă, dar cu atât mai importantă în contextul referendumului britanic. Imigrația este un subiect controversat Turcia, care încearcă să adere la Uniunea Europeană, iată, șantajează Uniunea Europeană pentru accelerarea negocierilor. Turcia nici măcar nu uh, se află pe continentul uh, european. Nu are nimic de a face, de asemenea, cu cultura europeană. În timpul lui Ataturk, uh, Turcia a devenit un stat secular, dar islamismul uh, Uh, revine la putere. Uniunea Europeană își dorește Turcia ca membru. Ce va însemna aderarea? Nu știm uh, nici măcar care este adevărata populația Turciei. Se vorbește despre uh, până la 79 de milioane. De asemenea, în Turcia există milioane de refugiați care pe viitor s-ar putea să obțină un pașaport turc în momentul, iar în momentul în care Turcia va deveni membru al Uniunii Europene, toți acești oameni vor avea dreptul să vină în Marea Britanie. Toate partii partidele britanice sunt de mari sunt de acord cu aderarea uh, Turciei și uh, conservatorii uh, britanici, familie a partidelor politice europene, printre care se numere și partidul lui Erdogan. Ei, încă un motiv pentru ca uh, Regatul Unit să folosească Uniunea Europeană. Domnul Schaffhauser, un minut. Un raport lucid acesta este un raport lucid, spune adevărul despre dictatorul Erdogan, spune că Uniunea Europeană și-a închis ochii în legătură cu încălcările drepturilor fundamentale. Uh, asta pentru o colaborare cel puțin problematică. Așadar, ne-am așteptat la oprirea negocierilor de aderare. Dar nu, acest raport propune relansarea acestui proces. Stimați colegi, Vreți ca islamismul politic să apară în Europa, să, să se propage islamismul? Mă tem că vă confruntați cu adevărul unui regim care susține logistic Daesh, cu un parteneriat forțat impus de americani pentru a consolida NATO, uh, o susținere uh, pentru un regim dictatorial care ne șantajează migranții și Uniunea Europeană în același timp. Uh, este o, slăbi, o slăbiciune, o lașitate de care a dat dovadă deja Europa uh, pentru că ați strădat toate popoarele europene. Domnul Covacev, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă ne place sau nu, Turcia este și va rămâne vecinul nostru. Sigur, ar trebui să încercăm să avem uh, relații uh, reciproc avantajoase și de bună vecinătate. Un bun vecin își respectă angajamentele luate, respectă drepturile omului, libertatea mass media și nu reacționează agresiv la critici. Mă aștept ca Turcia să respecte acordul cu Uniunea Europeană și să nu permită deschiderea unor noi rute de migrație. Este în interesul nostru să susținem partea europeană a societății uh, turcești, această partea europeană totuși uh, trece prin recunoașterea cetățenilor uh, turci de origine bulgară din regiunea Peclivanca sau Pavlova în Bulgară și în alte regiuni. Respectarea acestor cetățeni și a drepturilor lor înseamnă acces la educație în limba bulgară, acces la medii bulgare și libertate de autodeterminare Turcia de asemenea trebuie să influențeze Azerbaijanul spre o soluție pașnică la noul conflict din Nagorno-Karabakh. Domnul Jameschi. Micro, monsieur. Уважаеми колега, как бихте коментирал спазването на споразумението от страна Турция при факта, че... Domnule Jameschi, cum ați comenta respectul Turciei față de acord, dat fiind că Aseară, poliția bulgară a capturat 97 de migranți ilegali. A doua mea întrebare, cum ați comenta uh, uh, interferențele inacceptabile ale Turciei în probleme interne ale Bulgariei prin influențarea proceselor politice din țara noastră? Mulțumesc! Dragă coleg, vecinii ar trebui întotdeauna să aibă inteligența și instrumentele prin care să, se influențeze unii pe ceilalți. Este responsabilitatea serviciilor noastre specializate de a găsi o modalitate de a contracara astfel de încercări, fie din Turcia, din Rusia sau de oriunde din altă parte. Cum spuneam, în ce acordul, am spus foarte clar, mă aștept ca Turcia să nu permită deschiderea unei noi uh, rute de migrație prin Balcani. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, doamnei Piri, spune domnul Kirkos. Uh, Doamna Piri descrie clar uh, situația Raportul anual este o ocazie pentru noi să discutăm despre Turcia, să vedem ce se întâmplă pe palier, pe, în domeniul uh, libertății de expresie, justiției, etc. Dar bine, trebuie să purtăm într-adevăr o discuție și cu uh, societatea civilă pe toate temele acestea. Dar vedem că în Turcia viziunea este în continuare una pro-europeană. Dar trebuie să se găsească o soluție politică pentru problema uh, curzilor. Trebuie să se ajungă la încetarea focurilor, focului. Nu trebuie să se agraveze situația de acolo. Domnul Czarnecki, acum un minut. Szanowni Państwo, zamknijmy oczy. Domnilor și domnilor, haideți să ne închidem ochii, să ne imaginăm harta după aderarea, cum va arăta mm, Europa după aderarea Turciei. Vecinii noștri vor fi Irakul, Iranul și Siria. Nu este cumva o vecinătate fascinantă. domnilor și domnilor, sper că în discuțiile noastre evităm standardele duble. Aceiași politicieni care ani de zile susțin sau au susținut că nu ar trebui să acceptăm aderarea Turciei la Uniune pentru că nu respectă drepturile omului. Acum ne îndeamnă să semnăm un acord cu Turcia în ceea ce privește refugiații în contextul alegerilor locale într-un stat european mi se pare ipocrit. Trebuie să discutăm despre Turcia ca o perspectivă Uh, viitoare, nu sub uh, presiunea evenimentelor uh, actuale. Un moment, domnule Cernețchi, aveți un, o întrebare cu cartonaș albastru. Domnul Carver, un lucru pe care nu-l menționează nimeni aici este schimbarea în dinamica politică în acest triunghi. Dacă Turcia s-ar alătura Uniunii Europene, cu o populație de 77 de milioane, ar avea numărul cel mai mare de eurodeputați și statele actuale vor avea chiar mai puțini de eurodeputați. Deci nu acesta este un motiv ca Turcia să rămână în afara Uniunii Europene. Pentru că vom avea noi eurodeputații vom avea chiar mai puțină putere pentru a ne reprezenta cetățenii. Domnule Cernețchi. Da, estimatul meu coleg, uh, spune că Europa nu este făcută din cauciuc, nu poate să se extindă la nesfârșit și să mențină aceeași reprezentare a tuturor țărilor. Bineînțeles că se va reduce numărul de eurodeputați uh, în urma unei aderări conform reguli că nu putem avea mai mult de 770 de eurodeputați. Vă mulțumesc. Urmează doamna von Stork. Ja, wir reden heute über den Vorbim astăzi despre cel mai bun prieten al Uniunii Europene, cel mai nou bun prieten, Turcia. Iată, vorbim despre liberalizarea vizelor și după aceea imediat ajungem la aderarea în Uniunea Europeană. Nimeni nu vorbește despre libertatea de expresie, de adunare, de uh, drepturile fundamentale, etc. Nimeni nu vorbește despre maniera în care aceste drepturi fundamentale practic sunt încălcate de către președintele Erdogan. Uh, Toată lumea este de acord, uh, începând cu doamna cancelar uh, Merkel, că e nevoie de o apropiere puternică între Uniunea Europeană și Turcia. Toată lumea este de acord că putem să ajungem la un acord uh, atâta timp cât Turcia se ocupă de um, treburile acelea murdare care au fost practic generate de politica Germaniei. Iată, drepturile femeilor, drepturile uh, creștinilor, drepturile uh, curzilor uh, sunt cu toatele încălcate, niciunde mai, mai puternic decât în Turcia. Este vorba despre un stat care poartă un război împotriva propriilor cetățeni. Și iată, acesta este statul considerat a fi salvatorul Uniunii Europene. Oare nu asta este dovada clară a a înfrângerii Uniunii Europene, întotdeauna se vorbea despre nevoia de a avea o mai puternică Uniune Europeană. Și acum, când suntem în plină criză, vorbim despre apropierea mai strânsă de Turcia. Cei care deschid ușile spre Turcia, practic, uh, calcă în picioare uh, drepturile și valorile europene. Uh, domnul uh, Erdogan spunea că minaretele sunt uh, baionetele noastre, moscheile noastre sunt practic adunările noastre democratice. Doamnelor și domnilor, haideți să ne oprim la timp. Ad- negocierile de aderare trebuie să fie întrerupte cât mai repede cu putință. Bune relații, da, dar aderare niciodată. Mulțumim. Mă bucur că îl citați pe președintele Erdogan. Urmează următorul vorbitor, domnul Briol Is. Merci. Parce que la... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că Turcia cumpără petrol uh, de la rafinerile statului islamic, pentru că Turcia a livrat statului islamic, se pare, materialele necesare pentru fabricarea de gaz sarin, pentru că Turcia preferă să bombardeze rebelii curzi mai degrabă decât jihadiștii din frontul al-Nusra și statul islamic, pentru că turcii lasă migranții prezenți pe teritoriul lor să intre ilegal în spațiul Schengen. Din toate aceste motive, este inacceptabil să liberalizăm vizele cetățenilor turci care vin în Europa la fel cum este inacceptabil să dăm 3 miliarde de euro suplimentari Turciei, dar mai ales va fi o sinucidere să continuăm negocierile de aderare a Turciei la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule deputat. Următorul vorbitor, domnul Ștetina, un minut și jumătate. Am Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dom- doamnelor și domnilor. Apreciez Turcia ca un partener în NATO. Apreciez inițiativele Turciei de a re- rezolva criza refugiaților și în numele acestei cooperări trebuie să protestez împotriva violențelor Turciei, împotriva curzilor. Acest lucru se întâmplă în Turcia, se bombardează taberele uh, turcei uh, curde în Irak. Această ură este exacerbată de mm, partidul PKK, a, căr- a cărui violență o resping. Văd pozitiv faptul că Turcia și-a schimbat uh, abordarea față de naționalități nu îi mai numește pe curzi turci de munte. Uh, publicul turc este din ce în ce mai interesat uh, de istoria sângeroasă a naționalism, naționalismului turc, cum ar fi comemorarea uh, genocidului armean care va avea loc la Istanbul. Vă mulțumesc. Urmează domnul Weiderhoser. Un minut. Mulțumesc. Reglementarea legăturilor cu Turcia este una dintre marile provocări cu care se confruntă Comisia Europeană în momentul de față. Este o provocare imensă care ascunde atât oportunități cât și pericole. pericole. Există multe lucruri care ne îngrijorează, precum problema curzilor, uh, Uh, guvernul turc încearcă să găsească o soluție militară <laughs> pentru această problemă. După ani de discuții, de apropiere, iată, ne apropiem din nou de un război civil în Turcia. Așa ceva nu este în interesul nostru. Iar raportul uh, spune clar uh, ce se întâmplă acolo din punctul acesta de vedere. Europa trebuie să joace un rol de intermediar am putea să folosim uh, drept exemplu acordul de pace din Irlanda de Nord. Acolo toate părțile implicate în conflict au ajuns la masa negocierilor, chiar și uh, acele părți care inițial au fost considerate teroriste. Mulțumim. Urmează doamna Teo Harus. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte Raportul, la fel ca și mulți colegi, spune foarte clar că Turcia nu poate deveni membra Uniunii Europene în ciuda așa numitelor sale progrese. În special din cauza chestiunii cipriote. Comisarul Han vorbea despre iluzii și ar fi o mare greșeală să ne implicăm în procese și proceduri care ar da apă la moară pozițiilor Turciei. Soluția în acest moment, o soluție în acest moment ar însemna uh, dizolvarea Republicii Cipru. Pentru că Uniunea Europeană pune preț pe drepturile omului. Însă, Uniunea Europeană respinge amendamente care ar ține poziția Ciprului și Chiar și domnul ministru n-a menționat uh, odată Republica Cipru. Nu este responsabilitatea Parlamentului European să rezolve problema cipriotă, dar este datoria sa să fie un gardian al principiilor și valorilor Uniunii Europene, să ne asigurăm că orice soluție va respecta drepturile omului și achiul comunitar. Dacă nu, vom fi parțial responsabili pentru eșecul uh, rezolvării problemei cipriote și de aceea cer să respingeți acest raport. Domnul Gerolf Anemans, un minut. Uh, Mulțumesc, stimați colegi. Prim-ministrul a fost uh, subiectul unei satire, ceea ce ne arată că nu totul este pierdut în Europa. Însă pune pe turci asupra presiunii, pune presiunea asupra turcilor. Uh, Angela Merkel a folosit fraza Je suis Charlie și ca orice lider european și noi nu vedem că nu că suntem supuși unui șantaj, uh, trebuie să ne protejăm frontierele și să nu depindem de uh, cineva ca și Erdogan. Vă mulțumesc. Urmează domnul De Lange. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportor s-a aflat într-o situație uh, dificilă. Anul trecut, uh, în raportul de anul trecut, uh, s-au scos așa, uh, pe ultima sută de metri, o mulțime de formulări din raportul inițial. Era vorba despre deschiderea noilor capitole de negociere. Acum nu cred că mai are sens să vorbim despre uh, uh, ceea ce s-a întâmplat uh, în anul precedent. Uh, dar, iată, problemele pe care le întâlnisem în 2014 continuă și în 2015 și cu toate astea vorbim despre aceleași uh, capitole care, de negociere care trebuie să fie deschise. Ei, eu cred că acordul cu Turcia nu trebuie să fie pusă în legătură cu negocierile uh, Uh, de aderare și noi vom vota împotriva uh, tuturor acelor aliniate care se referă la aderare. Da, trebuie să colaborăm cu Turcia, tocmai de aceea sprijină întru totul cu uh, raportul, dar să nu uităm că totuși președintele Turciei e departe de valorile europene. Mulțumim. Urmează doamna Eva Kaili, un minut. Domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar, din cauza crizei refugiaților facem eforturi să colaborăm cu Turcia, dar nu vedem prea multe rezultate din acest uh, acord. Nu le-am dat un cec în alb. Ei trebuie să respecte uh, drepturile fundamentale ale refugiaților. Uh, Turcia ar trebui să respecte și libertatea mass media, independența judiciară și, evident, drepturile minorității kurde și suveranitatea țărilor vecine, pentru că în fiecare zi avem încălcări ale spațiului nostru aerian. Cipru este o altă problemă și recunoașterea genocidului uh, poporilor pontice și al armenilor este de asemenea necesară. În fine, trebuie să respecte bisericile noastre uh, străvechi și să nu le transforme în moschei, ci să le respecte ca pe niște muzee. Trabzon sau Sfânta Sofia, de exemplu. Și în fine trebuie să refacem înche- încrederea între noi. Mulțumesc foarte mult, domnul Nicolae Barecov, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu 150 de ani, Cristo Botev, un erou național și un poet de geniu al Bulgariei, a numit Turcia otomană de pe atunci bolnavul Europei. Soldații bulgari au murit luptând pentru libertate și au fost împușcați de către turcii otomani. Astăzi, din nou, Turcia ține Europa uh, în șah cu gazele naturale, cu refugiații, însă eu aș spune că Turcia depinde de noi, de banii noștri, de bunăvoința noastră, de uh, nu are alți prieteni. Rusia, Iranul, Israelul sunt uh, dușmane guvernului Erdogan și este uh, a venit uh, vremea ca Europa să-și aleagă Turcia pe care și-o dorește. Bulgaria este singurul stat european care a fost eliberat de turci și cunoaște, cunoaște foarte bine istoria. Bulgaria poate conduce acest proces de negociere. Urmează domnul deputat Edouard Ferrand, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Dacă ar fi să rezum uh, munca Comisiei și a raportului, a zice uh, aveți mult curaj. Uh, ați deschis acum uh, ochii după ce ați deschis 17 capitole de negociere cu Turcia. Din uh, 80, din 1997 ați pus noastre socialiști și liberalii principiile aderării Turciei la Uniunea Europeană și v-ați spus că nu vedeți că sunt atentate la democrație, dreptul persoanelor, respectul minorităților, la ocuparea din 1974 al, a nordului Ciprului. Deci ce ipocrizie! Dar nu avem noi cum să ținem lecții de principiu Turciei, pentru că și aici Uniunea Europeană este o instanță totalitară care disprețuiește la fel de mult poporul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule deputat. Domnul Cristoforu, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că în cazul acestui raport, uh, Parlamentul European e obligat să spună lucrurilor pe nume. În fiecare an, situația din Turcia se înrăutățește. Principiile Uniunii Europene nu sunt respectate. Pe aceleași principii pe care Turcia vrea, practic, să le, sau declarativ să le îmbrăți, îmbrățișeze. Cine e responsabil pentru procesul de aderare? Ei, Turcia. Dar noi trebuie să transmitem un mesaj cât se poate de clar. Nu facem rabat. Și asta nimănui. E important să spunem lucrurilor pe nume, pentru că, până la urmă, Uniunea noastră este o Uniune a principiilor și valorilor. Și lucrul acesta ar trebui să fie cât se poate de clar și pentru colegii care își doresc ca noi capitole să fie deschise înainte ca cele deja deschise să fi fost încheiate. Spre exemplu, protocolul de la Ankara nu este respectat. Un stat membru al Uniunii Europene nu este recunoscut. Uh, teritoriul unui stat membru este ocupat. Uh, armata se răspundește peste tot, armata turcă. Stimați colegi, ce ați face dacă v-ați confrunta cu același destin ca și poporul cipriot? Tocmai de aceea, domnule președinte, fac un apel către Comisie, dar și către colegii din Parlamentul European. E nevoie de uh, un mesaj cât se poate de clar care să fie trimis, transmis uh, Turciei. Nimeni nu uh, se bucură de rabat. Mulțumim. Vă rog totuși să respectați limitele de timp. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, recunosc uh, și salut munca raportoare cu acest raport. Trebuie să facem față tuturor provocărilor uh, cu care ne confruntăm, însă acest lucru nu trebuie să ne împiedice să discutăm despre problemele Turciei, o derivă autoritară a unui uh, președinte Erdogan, uh, un, cu un război în civil pe o parte a teritoriului său, cu jurnaliști închiși, uh, libertățile călcate în picioare pentru mulți turci. Un, și se pare că Erdogan vrea ca și anumiști umoriști germani să intre la închisoare noi trebuie să examinăm libertățile fundamentale și drepturile omului din Turcia. Trebuie să reamintim instituțiilor europene că nu pot să continue ca până acum, nu pot să folosească refugiații ca o monedă de schimb în, schimb, în negocierile de aderare la Uniune. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Marias. Συνεχίζει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου. Turcia încalcă spațiul aerian al Greciei și uh, atitudinea de picior de război împotriva Greciei există în continuare. Turcia ocupă ilegal 25% din Republica Cipru. Ei colaborează cu isis și fac afaceri cu uh, jihadiștii, fac trafic de petrol uh, și uh, colaborează în tot Orientul Mijlociu cu ei. Uh, Uh, sunt responsabil pentru fluxul de refugiați care ajunge în, Gre- în Grecia. Uh, și totuși Turcia uh, este răsplătită de Uniunea Europeană și primește 6 miliarde de euro și dialog politic și promisiunea eliminării vizelor care or să vină cu milioanele în Grecia și în restul Uniunii Europene. Domnule Han, trebuie să înțelegeți că Turcia nu e partea soluției, Turcia e partea problemei, la fel ca a fost, cum a fost și în trecut când uh, a supus genocidului popoarele pontice și nimeni n-a menționat acest lucru și această problemă. Mulțumesc! Domnul Demetris Papadakis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din nou și din nou, uh, Turcia este criticată pentru că încalcă drepturile uh, Uh, omului, că găduiește libertatea expresiei, că are tot felul de regături uh, cu ISIS, că ocupă Cipru, etc. Dar problema este mult mai simplă. Turcia a făcut progrese în ultimii ani sau, din potriva, a regresat? mi se pare că uh, e cât se poate de clar. Valorile europene devin din ce în ce mai depărtate de Turcia. Acum uh, Uniunea Europeană uh, trebuie să-și schimbe poziția, să nu mai trateze cu atâta bunăvoință Ankara. Um, bunăvoința nu va duce la democratizarea Turciei. Comisarii au decis ieri ca uh, Uh, task force-ul să, se, să schimbe numele în grupul de lucru pentru rezolvarea problemei cipriote. Dacă vreți să găsiți o soluție, e clară. Doar dacă armata turcă se retrage de acolo, uh, vom avea o soluționare a uh, problemei cipriote. Altceva nu funcționează. Mulțumim. Urmează, urmează domnul Giambatski. Mulțumesc, domnule președinte. Stimat coleg, rezoluția despre progresul Turciei este inacceptabilă. Mă uh, revoltă că Parlamentul European salută inițiativa ca turca să devină o limbă oficială a Uniunii. Este o, o amenințare la suveranitatea statului meu și ar avea consecințe irreversibile. În al doilea rând, noi susținem unificarea Ciprului. Colegii noi din Cipru nu susțin acest lucru aceasta ar fi o ingerință în afacerile interne ale statului. Parlamentul European nu spune nimic în legătură cu nerespectarea statului de drept și încălcarea drepturilor fundamentale în schimbul cooperării în domeniul refugiaților. Este o ipocrizie. Nu vedeți că Turcia organizează refugiații pentru a ne strânge cu ușa. Rezoluția nu spune nimic despre Turcia care ajută uh, teroriștii uh, cu bani și echipamente. Există multe motive pentru a vota împotrivă, însă principalul este că Turcia nu își găsește locul în Uniunea Europeană și eu voi vota împotrivă. Vă mulțumesc. Urmează domnul Tomașici. Un minut. Izvješće dobro prepoznaje da je Turska... Mulțumesc Raportorul recunoaște pe bună dreptate faptul că Turcia este un partener cheia a Uniunii Europene și că aceste, această relație bilaterală are un potențial enorm care poate fi realizat numai printr-un un proces de negociere activ și credibil. Totuși, mă tem că raportorul și cu mine nu avem aceeași înțelegere a chestiunii legate de credibilitate. Să negociezi atât de mult cu o țară față de care nu toate statele membre au opinie pozitivă, nu este credibil este uh, sigur că negocierea cu Turcia ar putea să dureze decenii și tot nu s-ar încheia cu aderarea Turciei. E o întrebare dacă într-adevăr o democrație islamică poate deveni o copie a societății occidentale și dacă ar fi un scop pe care trebuie să ne-l dorim. Uh, să nu uităm faptul că societățile occidentale au avut nevoie de secole ca să se maturizeze. Nu cred deloc că Turcia, nici chiar cu toată bunăvoința din lume, va reuși într-o scurtă perioadă de timp să-și uh, adapteze societatea la standardele occidentale. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Acum începem la intervențiile spontane. Primul vorbitor. Avem, uh, am depășit uh, timpul, deci voi da doar câte un reprezentant din fiecare grup politic. Încep cu domnul Bușoi. Deci, Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a fi un candidat la Uniunea Europeană, Turcia este un partener strategic alături de care trebuie să conlucrăm în criza refugiații și, refugiaților și lupta împotriva terorismului și salut acordul între Uniunea Europeană și Turcia. În același timp, vreau să subliniez că aderarea Uniunii la aderarea Turciei la Uniunea Europeană este legată de criteriile de la Copenhaga. Deci Turcia trebuie să facă progrese suplimentare către reformele necesare pentru a asigura principiul separării puterilor în stat, eh, libertate de expresie, eh, drepturile minorităților și libertatea religiei. Trebuie să vedem un angajament real din partea Turciei către aderare cu reprezentarea standardelor noastre și pentru a găsi o soluție uh, la problema Ciprului. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Urmează acum domnul Costas Mavrides. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul acesta conține multe adevăruri despre situația din Turcia, în special când vine vorba despre curzi. Dar întrebarea pe care vreau eu să o pun este următoarea. Ce facem astăzi pentru Turcia? Domnule comisar, să ne uităm uh, la ce se întâmpla în 2005. În 2005, Republica Cipriotă a fost de acord cu deschiderea unor noi capitole de negociere cu Turcia și au trecut 11 ani de atunci. Uh, toți cei din sală au constatat că situația în Turcia s-a înrăutățit. Nu mai există libertatea presei, nu mai există niciun fel de libertate și în ceea ce privește Cipru nu s-a schimbat nimic. în Chirinia, în provincia Chirinia, se construiește un, gar, un gard uh, Uh, vin de acolo, am fost acolo, știu ce se întâmplă acolo. Deci e clar că nu se dorește soluționarea problemei cipriote. Și mă apropiu de final, domnule președinte. Retragerea uh, forțelor ocupate din uh, Cipru. Doar așa am putea ajunge la o soluție. Urmează domnul Iacov Cici. Mulțumesc, domnule președinte. Fiecare țară de pe continentul european are dreptul să devină membra Uniunii Europene, sigur. Dar sunt condiții de îndeplinit pentru asta, sunt condiții pe care fiecare țară care dorește să se alăture clubului nostru trebuie să le îndeplinească. Nu există concesii pentru nimeni, nici pentru Turcia. Turcia este partenerul nostru, un partener strategic al Uniunii Europene pe multe chestiuni. Mm dar n-ar trebui să fie niciun fel de concesii făcute. N-ar trebui să uităm uh, care sunt valorile noastre fundamentale. Toate țările care au devenit membre ale Uniunii Europene au respectat aceste valori. Sunt convins că Turcia ar trebui să fie ajutată în ce privește migranții orice țară care are grijă de migranți uh, are nevoie de ajutor, dar asta nu ar trebui să fie folosit ca șantaj pentru aderarea la Uniunea Europeană. Turcia ar trebui să respecte aceleași condiții ca toată lumea. Domnul Sirichiotis, vă mulțumesc. Aveți dreptate când uh, condamnați încălcările drepturilor, respectarea statului de drept și reținerea profesorilor în Turcia. Acest, Turcia încalcă drepturile omului și libertățile fundamentale, chiar ale propriilor lor cetățeni. Cum putem pune presiune asupra acestei, acest, acestui stat prin, spre deschiderea capitolului 24? Unii, lor li se par, unii se prefac că nu se întâmplă nimic. Cum uh, putem să încercăm să deschidem capitole atunci când Turcia încă nici nu recunoaște Republica Cipru. Mi se pare inacceptabil acest lucru. Este inacceptabil să facem propuneri pentru tot felul de negocieri în ceea ce privește refugiații. Și acordul dintre Uniunea Europeană și Turcia contravine legislației internaționale, nu contribuie la uh, Uh, îmbunătățirea situației în ceea ce privește traficul de persoane și de refugiați. Trebuie să ne asigurăm că Turcia se angajează să respecte drepturile omului și obligațiile sale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă un uh, observator ar observa discuția noastră de astăzi, n-ar mai înțelege nimic. Turcia nu uh, respectă acordurile încheiate cu Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană merge și uh, se milogește pe lângă Turcia. Turcia uh, ocupă uh, Cipru, dar o parte a Ciprului, dar în același timp cere Ciprului să fie de acord cu deschiderea noilor capitole de negociere. Uh, și mai recompensăm și pentru eforturile lor, așa zise, în rezolvarea crizei refugiaților cu 3 miliarde de euro. Ce progrese a înregistrat Turcia? Se încalcă în continuare drepturile omului, libertatea de expresie nu este, ex, nu este garantată, opozanții politici sunt arestați, mai avem și uh, războiul atent cu turcii, cu curzii. Uh, mă apropiu de sfârșit. Toate problemele acestea trebuie să fie rezolvate și abia apoi am putea avea de-a face cu un, o aderare a Turciei. Mulțumesc. În numele Comisiei Urme- Europene urmează acum domnul comisar Han. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. Vă mulțumesc pentru această dezbatere deosebit de interesantă. Mi se pare că cu toții suntem conștienți de faptul că Turcia este un partener important pentru Uniunea Europeană. Asta rezultă din uh, situația geostrategică, din uh, numărul de locuitori și toate acești, toți acești factori determină Uniunea Europeană să aibă o colaborare strânsă cu Turcia. Colaborarea cu Turcia are suișuri și coborâșuri, după cum bine se știe, dar uh, cu toții înțelegem că această colaborare trebuie să fie largă, una cât mai largă cu putință. Relațiile cu Turcia sunt multiple avem relații comerciale, economice și acestea sunt importante. Europa este pentru Turcia cel mai important partener economic, economic și cel mai important partener în domeniul investițiilor. Avem 600.000 de europeni care lucrează la firme turcești Turcia este al șaselea partener comercial al Uniunii Europene, deci e clar că trebuie să găsim o manieră de a colabora cu Turcia și tocmai de aceea upgradarea Uniunii uh, Vamale este unul dintre subiectele pe care le discutăm de un an și jumătate. După aceea, uh, provocarea cauzată de criza refugiaților a, uh, a impulsionat Uh, colaborarea cu Turcia. Am încercat să includem în uh, discuțiile noastre o mulțime de teme. Liberalizarea vizelor este una dintre aceste teme. Ea nu este un sub, o temă nouă. Am încercat să, să accelerăm discuțiile, dar uh, liberalizarea vizelor nu înseamnă aderare automată uh, Uh, puțin la puțin timp după aceea. Există o serie de acorduri de liberalizare a vizelor cu mm, uh, alte state terțe, dar uh, niciunul dintre aceste state nu pornește de la premisa că va deveni curând membru al Uniunii Europene. Da, avem un mandat din partea Consiliului de a continua negocierile de aderare cu Turcia. Mandatul acesta este unul deschis, a fost oferit în 2005, suntem, avem responsabilitatea de a continua negocierile și de a ajunge la un rezultat uh, pentru că mandatul spune cât se poate declar că trebuie să se poarte negocieri și deci, uh, orice negociere uh, trebuie să fie dusă până la final. Asta dacă nu există date care să arate cât se poate de clar că negocierile trebuie să fie, uh, să fie blocate sau să, să se renunțe la negocieri. Astăzi Uh, din nou și din nou uh, s-a spus că trebuie să analizăm ceea ce se întâmplă în Turcia. Ei bine, putem să facem asta doar dacă negociem în continuare cu Turcia, dacă continuăm uh, negocierile de aderare. Dacă avem această pârghie, putem într-adevăr să cerem ceva de la partenerii turci pentru că, până la urmă, a discuta în, în bilateral uh, înseamnă mult mai puțin decât a negocia o eventuală aderare. Și, iată, uh, Comisia Europeană are o responsabilitate, o responsabilitate de care, încerc, uh, de care încearcă să se achite. Am ascultat cu mare atenție intervenția domnului Lambsdorff, dar dați-mi voie să vă spun că toate acestea nu fac parte din responsabilitățile noastre actuale. Noi trebuie să punem în aplicare acordurile încheiate, trebuie să ne asigurăm că există stabilitate în regiune, iar această stabilitate poate fi garantată, din punctul meu de vedere, doar dacă avem o legătură strânsă de colaborare cu Turcia. Doar pe baza acestei colaborări, de asemenea, putem să tratăm într-o manieră uh, adecvată problema uh, refugiaților. Dați-mi voie să vă spun că facilitatea pentru Turcia uh, a fost uh, deja folosită. Uh, noi nu plătim Turcia, ci finanțăm proiecte demarate acolo, proiecte care uh, trebuie să ajute autoritățile turce în încercările lor uh, de a îmbunătăți condițiile de cazare, educație, etc. Deci toate aceste fonduri, facilitatea pentru uh, pentru uh, Turcia este deja, iată, folosită și e menită a le permite uh, refugiaților să rămână în Turcia uh, o perioadă până când vor putea să se întoarcă înapoi în Turcia odată ce situația se va fi calmat acolo. Bineînțeles, vom folosi fondurile tocmai în acest scop. În primul și în primul rând vizăm estul a Anatoliei. Deja am demarat o serie de activități acolo avem, uh, am, am garantat sau ne-am asigurat că 350 de mii de, de oameni uh, sunt, uh, vor fi îngrijiți în uh, următoarele șase luni. Am alocat acestor activități uh, 40 de milioane de euro ei, acestea sunt uh, ambițiile pe care trebuie să ne concentrăm și pe baza acestor ambiții, uh, încrederea reciprocă între Turcia și Uniunea Europeană s-ar putea și ea îmbunătăți. E clar că există probleme, dar partenerii până la urmă trebuie să încerce a ajunge la încredere reciprocă și noi suntem direct interesați de această încredere. Uh, iar negocierile ne vor spune ele ce se va mai întâmpla pe viitor. Mulțumim, domnule comisar. În numele Consiliului European urmează fostul nostru coleg, acum uh, ministru al apărării, doamna Plașert. Mulțumesc, doamnă președinte, mă bucur să fiu aici. În primul rând vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă și care vine la un moment oportun, uh, care demonstrează că împărtășim multe speranțe și preocupări în ce privește Turcia. Este important să ținem seama că Uniunea Europeană și Turcia au o istorie foarte veche care depășește actuala criză a migranților cooperarea mai strânsă e bună atât pentru Turcia cât și pentru Uniunea Europeană și Uniunea a fost și va continua să fie o, o, un susținător al reformelor politice și economice. Și cum am menționat de câteva ori, nu facem legătura între migrație și discuțiile de aderare. Sunt chestiuni separate. Înțelegem că există probleme și împărtășim uh, preocupările legate de dreptul omului, statul de drept și libertățile fundamentale. Suntem fermi în legătură cu asta. Dați-mi să subliniez încă o dată că aceste evoluții sunt urmărite ca și situația din sud-estul țării și vom continua să ne exprimăm preocupările la toate ședințele și întâlnirile la toate nivelurile cu reprezentanții Turciei. În ce privește liberalizarea vizelor, domnul comisar s-a referit deja la asta. Nu vor exista scurtături, așa cum am fost de acord în uh, declarația noastră comună cu Turcia. Cerințele legate de vize pot fi eliminate până la sfârșitul lui iunie anul acesta dacă toate condițiile au fost îndeplinite. Dacă aceasta se va întâmpla, depinde evident de Turcia și de progresele pe care le facem câteva cuvinte de încheiere în ce privește acordul din 11 martie. După părerea mea, el are potențialul de a constitui un pas major în găsirea unei soluții viabile europene la criza migrației. Nu va fi un uh, glonț de argint, o soluție magică, dar este un pas în direcția cea bună și un instrument important se va face în acord cu standardele internaționale relevante și cu respectarea principiului non-refulma. Nu este ușor, înțelegem asta și nu încercăm să facem o externalizare a problemelor noastre. Este prea devreme ca să evaluăm efectele concrete ale acestui acord, pentru că el a devenit operațional abia pe 4 aprilie. Dar dați-mi voi să spun foarte clar că este în interesul nostru al tuturor ca el să aibă succes Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna ministru. Am primit uh, următoarea notă în încheiere acestei dezbateri. Votul va fi mâine. Următorul punct.